date și dau cuvântul domnului Buzek. Domnule Buzek, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimată doamnă vicepreședinte, se văd că se schimbă președințiile acum. Big data has enormous potential to push avem un potențial uriaș de a încuraja economia europeană. Europa trebuie să fie ambițioasă și să conducă în acest domeniu. Dar Europa ar trebui să conducă și în ceea ce privește protejarea valorilor noastre. În primul rând, intimitatea datelor cu caracter personal. Europa trebuie să aibă un cadru mai bun de reglementare care să asigure securitatea datelor și uh, intimitatea datelor cu caracter personal. În al doilea rând, trebuie să se încurajeze investițiile private în infrastructură și cercetare și dezvoltare. În al treilea rând, pentru crearea unei uh, uniuni digitale uh, Trebuie să creăm o uniune digitală cu cele mai bune elemente. În al patrulea rând, trebuie să încurajăm uh, IMM-urile să se implice în această economie și în al cincilea rând trebuie să implicăm și societatea pentru că aceasta să poată să profite de big data și să aibă beneficiile aduse de acestea. Solicităm Comisiei și Consiliului să facă tot posibilul pentru ca Europa să devină un lider global în ceea ce privește uh, datele și economia bazată bazată pe date. Vreau să-i uh, mulțumesc colegei Capel pentru implicarea sa în ceea ce privește pregătirea acestei întrebări cu solicitarea de răspuns oral și moțiuni de rezoluție. Și o să mai spun încă un lucru foarte important, protecția consumatorului și drepturile consumatorului, lucru pe care nu l-am menționat, dar cred că asta ține de competența Comisiei IMCO, așa încât doamna Vicky Ford, doamna președinte a Comisiei IMCO, va discuta și despre asta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Urmează doamna Ford. Thank you. The digital world is... Mulțumesc! Lumea digitală este una fără frontiere. Și apar o serie de întrebări legate de aceasta, ceea ce înseamnă că trebuie să conlucrăm cu alții din Europa și din restul lumii. Big data ajută afacerile să gestioneze logistica, să aibă anumite ținte de vânzare, să-și îmbunătățească competitivitatea, un element cheie pentru a genera creștere economică. Însă domeniul de reglementare trebuie să vină în beneficiul afacerilor, dar și în beneficiul consumatorilor. O bună reglementare poate să fi, aducă beneficii, cu reguli clare despre protecția datelor personale, care să capaciteze pe consumatori, cu reguli clare de concurență care să oferă tuturor întreprinzătorilor utilizatorilor un nivel legal de acțiune și să încurajeze inovarea. Într-o eră digitală apar uh, foarte adesea noi uh, sectoare și uh, apar noi probleme de asumare a răspunderii și de transparență. Ce se întâmplă pentru a gestiona aceste noi subdomenii în așa fel încât să nu se creeze poziții de monopol. Big data înseamnă și beneficii pentru sănătate, cu medicamentele de nouă generație, cu reducerea deșeurilor, cu o mai bună protecție a mediului înconjurător, cu îmbunătățirea serviciilor publice. Dar pentru a realiza toate aceste lucruri avem nevoie de achiziții publice inteligente pentru a debloca micile tehnologii inteligente. Deci ce face în acest sens pentru a face un schimb de bune practici între statele membre și pentru a uh, încuraja achizițiile uh, prietenoase cu noile tehnologii. Uh, ceea ce ne-ați oferit în martie nu este satisfăcător. Între timp, uh, negociatorii uh, din, de la Parlament au convenit asupra unor noi uh, reguli, însă în afara bulei de la Strasburg au apărut deja noi îngrijorări față de datele acestea importante. Ce se întâmplă cu implementarea regulamentului? Ce se întâmplă cu cămașa de forță care va închista uh, procesarea datelor pentru a uh, debloca într-adevăr uh, economia aceasta de succes bazată pe date, trebuie ca toată lumea să pună osul să lucrăm pentru antreprenori, dar și pentru consumatori, pentru inovatori, pentru furnizori de servicii, pentru toți cei implicați. avea un regulament este un prim pas. Acum trebuie să vedem ce se întâmplă cu implementarea și cu liniile directoare foarte clare. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Ford. Vicepreședintele ANSIP, acum în numele Comisiei. Uh, mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru întrebările pe care le vom și chestiunile pe care le vom dezbate astăzi, care ne arată că e momentul să creăm condițiile potrivite pentru ca Europa să poată exploata potențialul um, economiei bazate pe date. Economia bazată pe date crește foarte rapid și ea va ajunge la cel puțin 3% din PIB până în 2020. Trebuie să devină o piatră care să contribuie la temelia economiei noastre, care să creeze modele de afaceri și locuri de muncă. În uh, consultarea publică privind platformele pe care a realizat-o recent Comisia, a analizat rolul uh, bazelor de date, accesul de date și fluxul liber de date în Uniunea Europeană. Comisia Europeană va încerca să cartografieze restricțiile în uh, circulația liberă a datelor în momentul de față și accesul la uh, date al companiilor, utilizarea și reutilizarea datelor și proprietatea asupra datelor non-personale. Datele reprezintă noul țiței standardele și interoperabilitatea sunt noile gazoducte sau noile conducte. Um, Comisia lucrează la priorități pentru standardizare, pentru acțiuni în domenii cheie tehnologice pentru piața unică digitală, care să ofere orientare organizațiilor de standardizare în munca lor. În ceea ce privește tehnologia de tip cloud computing, Comisia va adopta uh, norme privind această tehnologie uh, cât mai curând. Suntem convinși că această tehnologie poate să um, promoveze uh, productivitatea. Noi um, vrem să punem la punct un nou plan de acțiune prin care să accelerăm punerea în aplicare de uh, guvern, un sistem de guvernare Uh, care să susțină interoperabilitatea și um, servicii publice uh, in, transfrontaliere interoperabile. De asemenea, vrem să revizuim uh, normele privind um, sfera privată și protecția consumatorilor pentru a consolida uh, încrederea um, cetățenilor în economia digitală. E nevoie de certitudine juridică astfel încât să garantăm condiții echitabile pentru ca companiile să concureze între ele în Uniunea Europeană. Situația specifică a IMM-urilor a fost luată în considerare în propunerile privind um, regulamentul pentru protecția datelor generale. Comisia a fost precaută să nu se impună niște poveri administrative necorespunzătoare pentru IMM-uri. vrem să creăm un mediu de reglementare simplificat care să ofere un mecanism, uh, așa numitul one-stop shop, un ghișeu unic pentru autoritățile de supraveghere. Dar nu e vorba doar de date. E nevoie și de competențe pentru a prelucra aceste date și pentru a crea noi modele de afaceri. Comisia a inclus și o agendă privind noi competențe pentru Europa în programul de lucru pe anul 2016 pentru a promova dezvoltarea de competențe și a maximiza potențialul locurilor de muncă digitale. S-a pus um, problema brokerajului de date cu date. Comisia urmărește cu atenție evoluția acestui fenomen în Europa pentru a analiza nevoia unor acțiuni de politică. În primul rând, trebuie să înțelegem mai bine care sunt mecanismele pentru a găsi um, prețul corect și conținutul datelor care să fie comercializate și efectul lor asupra economiei bazate pe date. De asemenea, trebuie pus accentul pe transparență, responsabilitate și pe nediscriminare. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Commissioner. Now we open... Mulțumesc, domnule comisar. Și acum deschidem dezbaterea pentru grupurile politice. Începem cu domnul Boni. Un minut și jumătate. Madam President. Doamnă președinte, domnule vicepreședinte, care este obiectivul acestei economii bazate pe date? Avem, am putea avea uh, servicii mai bune și soluții personalizate. Putem spune că guvernanța bazată pe date și știința da, datorată uh, algoritmelor, algoritmelor uh, tehnice au schimbat uh, practic fața lumii, pentru că acum avem uh, un nou sistem de sănătate de la sistem reactiv la sistem preventiv um, trebuie să avem o cooperare între lucruri și oameni, roboți și oameni. Trebuie să avem un internet pentru toată lumea. Este cea mai bună pârghie ca IMM-urile să devină mai uh, eficiente din punct de vedere al costurilor. Ce ne trebuie? Ne trebuie un cadru mai bun, atât de reglementare cât și de non-reglementare. Avem nevoie de mai multe reglementări simple care să țină cont de uh, intimitate, dar să aibă și flexibilitatea necesară pentru procesarea datelor, pentru a reuși să se rezolve problema uh, cui deține datele, pentru că datele deschise sunt extrem de importante pentru, în scopuri comerciale și publice. Uh, în viitor vom avea 5G și aceste uh, rețele vor fi extrem de eficiente, la fel ca și dezvoltarea unei cloud. Vom avea o forță de muncă mai bine educată. Acoperirea soluțiilor uh, de interoperabilitate, toate acestea creează o oportunitate pentru niște avantaje competitive pentru Uniunea Europeană. Nu mai avem timp de pierdut, așa încât așteptăm uh, întrebări, uh, așteptăm propuneri concrete din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Boni. Nu pot primi cartonașe albastre din partea aceluiași grup politic, așa încât îi dau cuvântul acum doamnei Toia, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Obiectivul de a readuce creșterea în economia europeană pentru că aceasta să înflorească și să devină competitivă este o oportunitate uriașă, dar știm că acest lucru nu se va întâmpla în mod automat. E nevoie de o strategie europeană și acest lucru iarăși nu va veni spontan. Deci, avem uh, de recuperat, SUA ne este mult în față și știm că Uniunea Europeană în continuare nu prea e de acord cu big data. Ar putea să se facă foarte, foarte multe cu big data, să vedem ce se întâmplă la nivelul operabilității, să ne uităm uh, la care sunt legăturile cu, exemplu, e nevoie de integrare propice, e nevoie de uh, o concentrare pe internetul lucrurilor. Domnul Buzek spunea că Uniunea Europeană trebuie să privească înainte, trebuie să fie inovatoare, dar trebuie să-și respecte valorile. Deci avem nevoie de un cadru legislativ care să fie orientat către viitor în așa fel încât să facem față provocărilor, să facem față riscurilor. Noi știm că există riscuri în ceea ce privește procesarea big data, nu doar în ceea ce privește protecția datelor personale. Avem uh, o problemă în ceea ce privește asumarea răspunderii, asumarea proprietății datelor și mai multe probleme etice legate de felul în care este interpretată democrația datele pot fi interconectate și trebuie să vedem cum sunt folosite după ce se întâmplă asta. Dar noi vrem să protejăm și valorile Europei, dar și să fim progresiști. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Toșenovski un minut. Vážená paní předsedající, vážený pane místopředsedo. Doamna președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei, Funcționarea fără de cusura sistemelor de informație este crucială pentru economia și pentru societatea noastră. Volumul de date care sunt prelucrate în mod real crește mereu și e nevoie de o infrastructură tehnică îmbunătățită care să respecte cele mai înalte uh, cereri uh, de securitate uh, și, de asemenea, să fie transparentă. Însă, să nu uităm facilitățile acestui sistem, care altfel nu ar putea să opereze în mod real uh, volume mari de date. În ceea ce privește tehnologia uh, cloud computing, aceasta necesită uh, super calculatoare care se poată să îi facă față. E nevoie de o abordare paralelă și de o nouă metodă matematică. Da, o astfel de infrastructură de prelucrare a datelor uh, este foarte exigentă și de aceea ar trebui să cooperăm uh, foarte îndeaproape și să utilizăm toate fondurile europene eficient. Mulțumesc, doamna Calas. Două minute. Thank you. Mulțumesc. Uh, timpul necesar pentru a aduce această rezoluție în plenară a însemnat că între timp am adoptat raportul privind piața unică digitală și acolo am spus clar ce vrem să vedem în ceea ce privește big data. Deci, în primul rând, Parlamentul a cerut clar să se îmbunătățească mediul de afaceri pentru creștere și inovație în această economie bazată pe date. În al doilea rând, în raportul privind piața digitală unică, am solicitat Comisiei să aibă o revizuire largă și transparentă a Big Data. Deci scopul nu este să avem un alt studiu, ci să revizuim ce trebuie să se facă pentru a îmbunătăți condițiile de creștere și inovație și să înțelegem și să rezolvăm uh, potențialele probleme astfel încât să încurajăm investitorii, pentru că este crucial să creăm o, o asemenea, un asemenea tip de sistem în Europa. Există două probleme legate de big data. În primul rând, protecția datelor și, în al doilea rând, uh, competențele. În primul rând, protecția datelor. Sper că, în acest moment, cadrul uh, care, va, care urmează să fie adoptat Uh, va ajuta Comisia să aibă o inițiativă pentru libera circulație a datelor, pentru că restricțiile legate de libera circulație stau împotriva pieței unice și stau și împotriva tehnologiilor bazate pe date. Al doilea lucru este important să nu vorbim despre date cu caracter personal, pentru că datele big data nu sunt date personalizate, ci sunt date, sunt metadate în uh, format mare care ajută companiile să tragă concluzii pe baza lor. În al doilea rând, Așa cum a subliniat și domnul vicepreședinte, vorbim și despre datele publice deschise și despre datele generate de aparatură. În al doilea rând, competențele. Dacă există acest big data, dar nimeni nu știe să-l folosească pentru că nimeni nu știe cum și a, a, ă, companiile nu știu cum să aplice aceste date, atunci ele sunt inutile. Deci, a, ă, Așteptăm niște recomandări cheie din strategia dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Caras. Aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Grapini. Acceptați? Acceptați? doamnă Grapini. Stimată colegă, ați, în discursul dumneavoastră ați pus mai multe întrebări, însă vreau să adaug una. Domnul comisar ne spunea de importanța IMM-urilor și eu aș vrea să, să vă întreb, credeți că uh, de uh, big data ține cont de uh, Small Business Act, ține cont de nevoia de a gândi întâi la scară mică și nu a face reglementări la grămadă și din nou IMM-urile să suporte consecințele? consecințele unei reglementări nespecifice lor? Mulțumesc pentru întrebare. Având în vedere că economia europeană se bazează pe IMM-uri, este extrem de important să se țină cont de acest lucru și, evident, atunci când încercăm să discutăm regulamentele, atunci când ne gândim doar la companiile mari, facem regulamente care sunt, se potrivesc pentru companiile mari și nu cele care se potrivesc pentru companiile mici. Deci cred că trebuie să ne gândim const, uh, constant la acest lucru și Comisia ar trebui să facă asta. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Silichiotis, un minut. Mulțumesc foarte mult! Utilizarea noilor date digitale ar trebui să aibă drept obiectiv principal consolidarea calității vieții oamenilor și generarea de bunăstare. Din păcate, tehnologia în ziua de azi este folosită în beneficiul multinaționalelor. Sporirea competitivității, sporirea profitului sunt uh, primele lucruri avute în vedere, de aceea trebuie să redefinim obiectivul și să punem în centrul preocupărilor noastre nevoile societății. Ar trebui să susținem statele membre, iar statele membre ar trebui să promoveze subvenții de stat și investiții publice pentru a utiliza pe deplin noile tehnologii digitale, obiectivul fiind acela de a promova cercetarea, inovarea și creșterea. Ar trebui să creăm locuri de muncă de calitate și să protejăm accesul liber la rețele, acces gratuit, să protejăm datele private și să-i protejăm pe consumatori, să, să sprijinim și IMM-urile. Este la fel de important pentru că IMM-urile pot astfel să utilizeze tehnologia pentru a se poziționa mai bine pe piață și pentru a avea acces la finanțare. Mulțumesc, domnul Helmer. Un minut. Doamnă președintă, eu sunt de 17 ani în acest Parlament. Am fost aici, în Consiliul de la Lisabona din martie 2000 și mi-aduc aminte obiectivul pe care l-am fixat atunci, de a crea cea mai competitivă și dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume până în anul 2010. Însă, în retrospectivă, vedem că, de fapt, competitivitatea Uniunii Europene a scăzut în această perioadă și totuși mergem înainte neclintiți. Se pare că acum am creat o propoziție fără un verb către o economie de succes bazată pe date. Măcar nu este o dată pentru acest obiectiv, deci nu vom ști când anume am eșuat. Dar n-am putea să învățăm din greșelile trecutului. Uh, Competitivitatea nu se obține cu cuvinte frumoase și cu regulamente bine elaborate, ci prin crearea de stimulente și prin înlăturarea obstacolelor prin uh, susținerea spiritului antreprenorial și solicit comisiei să nu uite acest lucru și să nu mai intre în atât legislație detaliată și prescriptivă, ci deschizând uh, ușile oportunității. Thank you. Madam Mulțumesc, doamna Capel. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Ă, totul devine digital, niciun serviciu nu mai rămâne analog, niciun cetățean nu mai rămâne neatins de era digitală. La fel se întâmplă și cu piața pentru datele în masă, pentru big data. 40, cu 40% crește această piață anual, de șapte ori mai repede decât ă, piața pentru TIC. Big data uh, Uh, și internetul lucrurilor rămân niște lucruri importante în competitivitatea Europei, dar SUA în continuare ne este mult în față cu mai multe capacități și mai multe posibilități de finanțare. Utilizările big data sunt numeroase, că e vorba de noul software IBM care se bazează pe analize big data, în așa fel încât să facă o distinție între refugiați și teroriști, că e vorba de mașini care se conduc singure, că e vorba de optimizarea uh, culturilor, analizând solul și calitatea solului, că e vorba de uh, poziționări exacte prin GPS cu senzori uh, exacti. Uh, că e vorba de utilizarea sateliților în așa fel încât să utilizăm pe aceștia pentru precizia culturilor în agricultură, ideea este că big data reprezintă un potențial enorm pentru toate aceste domenii, pentru sănătate, mediu, transport și multe, multe altele. Să vedem în ce măsură însă putem uh, exploata acest potențial. Depinde de investiții, depinde de infrastructura digitală, de cercetare și dezvoltare. E nevoie de competențe digitale și de un cadru de reglementare, mai ales în ceea ce privește siguranța datelor. Big data creează ocupare 3% din uh, PIB până în 2020. Haideți să profităm de această oportunitate. Mulțumesc! Mr. Corvin Mikke. Domnul Corvin Mikke, un minut. Mulțumesc foarte mult. Eu citesc uh, suntem în urma altor țări care ne-au depășit cu mult. Probabil vă referiți la Statele Unite și vă întreb, dezbate cineva aceste probleme în Congresul American? Nu, pur și simplu le permit companiilor să creeze big data, dar există într-adevăr niște reglementări pentru procesarea și prelucrarea acestor date. Iluzia că noi creăm uh, big data este iluzie și atât. Nicio țară nu a făcut uh, nimic. Până la urmă, toate invențiile sunt realizate de companii private, nu de state. Și vă avertizez că big data nu vine de la colectarea de date. Toată lumea are date, uh, are acces la da, bazele de date. Aceste date vin din date private, din, de la televiziune, de la, din cărțile pe care le citești și așa mai departe. Și trebuie să procesezi toate aceste informații și uh, de aceea ele sunt importante. Noi ne-am tot închis în acest turn de filde și sunt de acord cu părerea că acest lucru se face în interesul marilor companii și cred că Uniunea Europeană ar trebui să fie distrusă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Tun? Nu este aici. Trecem la domnul Tarabella, un minut și jumătate. Doamna președinte, domnule comisar, piața Big Data eh, reprezintă o oportunitate de creștere, dar și un pericol pentru consumatori. Raportul meu de aviz pe marginea acestui dosar s-a concentrat pe trei aspecte principale, care sunt esențial de luat în cont, de luat în calcul. În primul rând, este primordial ca toate întreprinderile de la IMM-uri la multinaționale să aibă aceeași șansă de a profita de explozia sectorului datelor eh, de masă. Deci trebuie să creăm un teren de joc echitabil ca să, nu, ca să evităm monopolurile. Apoi, utilizarea uh, bazelor de date de natură publică poate ajuta facilitarea procesului administrativ. Deci să profităm de această ocazie pentru a inova și pentru a face serviciile publice administrative mai eficiente. Și apoi, al treilea punct, uh, serviciile Big Data reprezintă o miză pentru protecția consumatorului. Deci este imperativ să avem un cadru legislativ pentru a evita riscul de a uh, avea acest aceste date compromise. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Schaffhauser, un minut. Dragi colegi, cu metodele Comisiei, deja suntem obișnuiți. Întotdeauna există o, un câștig. Ne face să visăm, pe uh, baza faptului că dacă ne unim vom avea de câștigat în ceea ce privește creșterea și așa mai departe. Dar această partajare se face în numele și pentru o strategie europeană. Există o voință de a uh, se face o, niște platforme care să rivalizeze cu Skype, cu Google, cu Facebook și așa mai departe. Uh, și văd că acest lucru nu există. Nu, strategia europeană este deschiderea către tehnologiile de dominare americană și pentru marile societăți private care au un monopol în aceste, asupra acestor date. Eu vreau să ridic o problemă de fond. Datele private sunt vândute. Materia primă este omul. N-ar trebui, din potrivă, să interzicem utilizarea acestor date spre vânzare. N-ar trebui să, uh, ca acestea să fie considerate proprietate privată sau proprietatea statului în loc să fie o proprietate colectivă. Deci cred că acesta este miza libertății. Mr. Hockmark. Domnul Hockmark. Doamnă președinte, cred că este important să subliniem un lucru, și anume, economia bazată pe date nu este o noutate. Această schimbare a avut loc deja și în multe părți din economia noastră, majoritatea zonelor unde sunt, uh, afacerile sunt bazate pe date sunt zonele unde este cea mai mare creștere. Dar nu e vorba de magie aici. Trebuie să ne asigurăm mai degrabă că suntem cei mai buni în prelucrarea datelor, pentru că datele reprezintă cunoaștere și cunoașterea poate să fie distribuită, alocată, utilizată într-o manieră pe care n-am mai văzut-o până acum în economia modernă. Pentru noi este vorba însă de a recupera terenul pierdut în securitatea cibernetică, în asigurarea unui flux de informații, legislația consumatorilor, drepturi de autor, adaptarea societății noastre pentru ca aceasta să fie o societate puternică care să beneficieze de pe urma acestor oportunități care există deja. Și cred că, într-un fel, e simplu. Dacă vrem, putem să decidem că Vrem să fim cei mai buni. Așa cum a spus domnul Schaffhauser și alții, cred că noi suntem în continuare în secolul XIX. Uh, Ei bine, nu e așa. Putem să decidem să fim lideri, să avem cea mai bună uh, rețea, cea mai bună uh, fibră de cea mai înaltă calitate. E o decizie pe care putem să o luăm. Și cred că ar trebui să, să luăm această decizie, doamnă președinte. Mulțumesc. Domnule Hockmark, un cartonaș uh, din partea domnului Ujeli. Îl acceptați? Vă rog, domnul Ujeli. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat această dezbatere și sunt uh, de acord cu toate obiectivele pe care le menționați. E important pentru industria și economia europeană, dar cu atât mai important este pentru cetățenii europeni cum protejăm datele. Și nu s-a menționat un lucru. Datele nu trebuie să fie protejate doar de marile companii, ci și de puterile politice care au un interes să, să slăbească Europa. Nu vedeți aici un pericol, de exemplu, la Moscova, se vorbește despre problema migrației și Moscova pare să fie destul de activă în fundal. Nu considerați că anumite puteri politice în afara Europei ar dori să slăbească Europa prin uh, abuzul, prin utilizarea abuzivă a acestor uh, date? Aceasta este întrebarea mea. Thank you very much. Mulțumesc. apreciez această întrebare pentru că îmi dă posibilitatea să mai subliniez încă un element. Datele nu sunt o chestiune digitală magică. Ele reprezintă cunoaștere. Cunoașterea poate să fie distribuită foarte rapid și poate să fie divizată de foarte multe ori. Eu pot să vă ofer informație și dumneavoastră să-mi oferiți informație și noi să reținem informația respectivă fiecare. Aceasta este magia informației și a cunoașterii, nu a datelor. Și eu am senzația că majoritatea datelor sunt, uh, de exemplu, în internetul lucrurilor, nu sunt date personale, dar în economia bazată pe date putem să protejăm datele personale și în același timp putem să creștem nivelul securității cibernetice și totuși la nivel agregat să utilizăm datele pentru a dezvolta sănătatea, cercetarea, știința, foarte mulți din partea stângă și dreaptă a spectrului politic nu vor acest lucru, dar cred că noi putem să ajungem la o înțelegere comună a modului în care să utilizăm datele, uh, asigurând protecția datelor personale și a statutului de lider al Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Compula Natri, un minut. Juuri nyt EUlla ei ole kovin paljon annettavana digitalouteen. Mulțumesc foarte mult să ne uităm puțin uh, în uh, jurul nostru, acasă, în uh, poșetă, la birou. Ce aparatură aveți? Ce aparatură folosiți? Europa trebuie să se adune, pentru că altminteri vom cumpăra produse din Asia cu conținut american și nu vom mai produce nimic. Slavă Domnului, suntem și noi capabili de ceva. La nivelul componentelor de infrastructură, suntem lideri la fel uh, și la nivelul jocurilor pe calculator. Jocurile noastre cuceresc lumea, dar avem nevoie de crearea unei piețe unice pentru asta. Avem nevoie de standarde digitale unice și avem nevoie de o unificare a datelor pentru a avea o legislație pentru protecția datelor, mai ales uh, în beneficiul IMM-urilor și al start-up-urilor avem uh, șansa de a face din Uniunea Europeană un actor important uh, pe piața globală digitală. Și din protecția datelor am putea face o marcă înregistrată europeană. Cred că noi, cei din Uniunea Europeană, putem face un actor inteligent în așa fel încât să creăm și milioane de locuri de muncă, dar pentru asta trebuie să acționăm acum. Mulțumesc, domnul Rubic, cu și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că trăim uh, vremuri fascinante. Trecem din lumea reală în lumea virtuală, lumea reală se oglindește în lumea virtuală și e o mare provocare să găsim aici uh, algoritmii și baza matematică pentru a ne descurca în această nouă lume. De aceea cred că este important să avem o nouă platformă pentru matematică, informatică și um, algoritm, pentru tehnologii care să uh, utilizeze toate acestea și pentru a rămâne la, pe poziția de lider. Cred că în momentul de față sunt uh, trimise aproximativ 200 de miliarde de e-mail-uri în fiecare zi. Uh, 800 de milioane de tweet-uri, peste un miliard de uh, postări pe Facebook și 30 de miliarde de uh, știri, uh, mesaje pe WhatsApp și avem 2,6 miliarde uh, telefoane mobile um, și producem astfel uh, date care sunt mai multe decât uh, um, firele de nisip pe pământ. Uh, în fiecare an, volumul de date circulat uh, se dublează și volumul datelor și uh, analiza acestora reprezintă noul aur, creează și va uh, asigura locuri de muncă pe viitor și de aceea îl felicit pe domnul comisar Anțip pentru această strategie. Trebuie să reacționăm mai rapid, mai bine și, sigur, trebuie să fim mai eficienți. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamna Lauristin, un minut. sa. Mulțumesc, doamna președinte o să profit de ocazie pentru a vorbi în estonă, pentru că avem foarte mulți uh, profesioniști uh, estoni în această sală. Cred că Comisia ne-a dat o imagine statistică foarte bună în ceea ce privește ce se întâmplă în această economie bazată pe date. Avem un index al uh, economiei care spune foarte multe, dar din păcate imaginea nu e foarte bună, pentru că există o discrepanță foarte mare între diversele țări din Uniunea Europeană. Dacă facem în comparație între Italia, Grecia, uh, Bulgaria sau țările nordice, vedem, țările, vedem discrepanțele și capacitățile oamenilor de a folosi internetul și calculatorul. Și aceste discrepanțe sunt foarte mari. Întrebarea pe care o am eu este legată de competențe, de educația de care avem nevoie. în domeniul competențelor uh, care ține de competențele statelor membre pentru a accelera acest uh, proces. Eu mă tem că fără o abordare comună nu vom reuși să facem nimic dacă lăsăm totul în seama statelor membre. Și întrebarea mea este, Comisia are o propunere despre cum am putea să trecem peste această discrepanță, astfel încât economia bazată pe date să fie viitorul Europei? Domnul Șogor. Mulțumesc. Colectarea datelor și procesarea acestora în diferite domenii, industrial și nu numai, cresc la o scară nemai întâlnită. În anul do- în din anul 2012 încoace, creșterea a fost una fără precedent. După cum a spus Comisia în comunicarea sa, această evoluție ar putea avea un impact uh, spectaculos uh, în mai multe domenii, de la sănătate până la eficiența resurselor, sistemul de transport, Protecția mediului reprezintă însă și un mare potențial economic pentru companii cu crearea de noi locuri de muncă și cu crearea de noi modele de afaceri. Portița oferită de Big Data ne uh, oferă acum posibilitatea de a dezvolta și mai mult sectorul TIC și pentru asta trebuie să acționăm cât mai repede, în așa fel încât să recuperăm terenul pierdut în fața SUA. Pentru asta e nevoie de condițiile necesare pentru a, vedea, pentru a um, vegea la crearea unei piețe unice din punct de vedere digital, cu interoperabilitate și standarde comune, cu consolidarea investițiilor, mai ales în ceea ce privește internetul lucrurilor, um, internet în bandă largă, la viteză mare și uh, cercetare și educație. Vă mulțumesc! Acceptați o cartonaș albastru, domnule Șogor? Domnul Rubic. Da, am vrut să mulțumesc pentru că eu cred că ați punctat bine problema. Credeți că prin noi motoare de căutare putem deschide noi oportunități pentru cetățeni, pentru domeniul privat, în așa fel încât să se vadă unde ajung datele acestora și cu ce utilitate, mai ales pentru IMM-uri, mai ales pentru, asociat, pentru întreprinderi familiale. Este o mare provocare la ora actuală să țină pasul. Da, da, cred asta. Cei mici au însă mereu un dezavantaj în lupta cu cei mari. Asta este singura problemă. Mulțumesc. So this concludes the... Da, uh, spune președinta, uh, am încheiat uh, intervențiile înregistrate. Începem cu doamna Reda la intervențiile spontane. Chair, Commissioner, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Volumul mare de date poate să aibă un impact pozitiv asupra societății dacă sunt tratate în mod responsabil și uh, respectând protecția datelor. Dimensiunea etică devine foarte clară atunci când aud ideile îngrijorătoare ale colegilor mei cu privire la screeningul pentru refugiați. Pentru a ne asigura că toți oamenii pot să beneficieze internetul uh, pentru toată lumea, așa cum a spus colegul meu domnul Boni, Europa are nevoie de o infrastructură de date uh, Uh, deschisă și flexibilă și de un cadru uh, juridic uh, echitabil. Am citit în comunicarea Comisiei că vrea să legalizeze um, data mining-ul uh, pentru uh, material uh, protejat prin drepturi de autor. Dar dacă companii inovatoare și cetățenii și proiectele de cercetare în continuare se găsesc într-un mediu de incertitudine din cauza că dreptul de autor, um, legislația privind dreptul de autor este neclară și învechită. Uh, Uh, respectarea drepturilor de autor este făcută imposibilă atunci când sectorul privat este implicat în proiecte. Multe proiecte necesită minarea de date în, uh, și extragerea de date uh, din zone care sunt acoperite de drepturi de autor și doar dacă se face accesul liber uh, la date, fie că e vorba de proiecte comerciale sau necomerciale, uh, putem să ne asigurăm că dreptul de autor nu va fi un obstacol în această evoluție. Urmează domnul Polciac. Um, Mulțumesc, doamna președinte. S-au menționat deja foarte multe aspecte legate de economia bazată pe date începând cu datele private și cu protecția acestora, cu protecția datelor companiilor, cu protecția dreptului de autor și cu nevoia de flexibilitate. Dar există în continuare un aspect care nu a fost menționat. Dreptul de autor față de nevoia de consimțământ rapid pentru folosirea lucrărilor uh, acoperite de dreptul de autor. E clar că dreptul de autor trebuie să fie respectat, dar rapiditatea cu care se dă consimțământul pentru a folosi uh, operele protejate de dreptul de copyright uh, reprezintă un aspect foarte important. Și cred că aceasta este o mare slăbiciune în Uniunea Europeană, pentru că nu avem o piață comună și avem foarte multe obstacole juridice. Mulțumesc, domnul Blanco Lopez. Uh, domnul Caputo. Grazie, autore di Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, adresat foarte multe întrebări orale, m-am anunțat și la cuvânt pe acest subiect cu privire la evoluția internetului și eu privesc și reversul medaliei, pentru că există și dezavantaje și la nivel informatic poate fi promovată frauda. Mereu spunem că serviciile universale trebuie să fie garantate. Da, într-adevăr, poate fi utilizat Uh, acest domeniu în acest fel, dar protecția datelor cetățenilor este importantă și pentru asta avem acorduri de respectat. Altminteri, urmările sociale și culturale pot fi unele frapante. Avem nevoie de siguranță nu doar pentru întreprinderi, ci și pentru cetățeni. Deci, uh, sunt de acord cu această întrebare orală. S-a discutat la ONU în urmă cu trei zile și s-a spus că SUA Uh, cere prudență, pentru că ceea ce s-a întâmplat uh, acolo ar putea avea efecte dramatice. Poate că și Comisia dorește să se exprime pe acest subiect. Mulțumesc. Ultimul vorbitor, domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. De multe ori am spus că banii cheltuiți pe noi tehnologii, pentru tehnologia informației în Uniunea Europeană, uh, sunt uh, mult mai puțin decât investițiile din Statele Unite și Japonia. Dar putem să acoperim această lacună fără să scădem uh, salariile. Trebuie să ne adaptăm legislația în arhitectura transfrontalieră a internetului. Trebuie să um, uh, creăm punți între sistemele dintre diversele state membre și să protejăm cetățenii în același timp. Trebuie să oprim uh, Uh, deschiderea uh, pieței privind serviciile, ce am vrut să obținem prin TISA, Uniunea Europeană a trebuit să recunoască și să propună un cadru pentru a face față riscurilor legate de economia digitală pentru lucrători, riscuri la adresa locurilor de muncă și la adresa sănătății sociale și psihologice. Sunt chestiuni care nu sunt menționate în această întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! S-a încheiat procedura intervențiilor spontane și pentru a încheia dezbatere dau cuvântul domnului vicepreședinte Anzip. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, estimați eurodeputați. Vă mulțumesc încă o dată pentru întrebările și observațiile adresate. Comisia Europeană este angajată să maximalizeze potențialul de creștere al economiei bazate pe date cu o, cu o strategie pentru piața unică digitală și cu alte inițiative planificate pentru acest an. Sunt de acord cu doamna Vicky Ford. care a subliniat importanța unor achiziții uh, publice care să fie cât se, cât se poate de transparente. Uh, vom putea aplica achizițiile pe internet în toată Europa și în acest caz am putea economisi 50 de miliarde de euro pe an, ceea ce este o sumă uriașă, din păcate, pe care nu o avem. Trebuie să implementăm și să introducem în toate statele membre uh, Uh, facturile online. Trebuie să profităm uh, mai mult de semnăturile digitale. Și evident că trebuie să fim atenți și la protecția datelor. Trebuie să protejăm intimitatea tuturor, dar trebuie să permitem și libera circulație a datelor în Uniunea Europeană. Parlamentele trebuie să-și uh, de, să deschidă datele tuturor statelor membre toți jucătorii trebuie să aibă acces la date, fie că vorbim de IMM-uri, fie că vorbim de companii mari. Discrepanțele digitale reprezintă o adevărată problemă în Uniunea Europeană, pentru că această diviziune nu este doar între statele noastre membre, ci și în interiorul statelor membre Chiar și în acele, în acele state în care uh, IT-ul este foarte dezvoltat, există totuși o uh, prăpastie digitală între uh, orașe și zonele rurale, între bărbați și femei, între tineri și bătrâni și trebuie să tratăm toate aceste probleme. Mi-ați dat, deja, mi-ați dat doar un minut și deja am vorbit două minute și jumătate. Îmi pare rău, foarte rău chiar că nu avem suficient timp. Comisia va propune, va veni cu propuneri legislative în timpul acestui an. A trebuit să ne grăbim pentru că, evident, există niște riscuri și încerc să răspund, să vă răspund aici dumneavoastră, dar riscul real este să pierdem uh, cursa, să pierdem această uh, competiție și tocmai de aceea trebuie să ne grăbim. Vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi și aștept cu interes să lucrăm Uh, rapid și eficient cu colegiuitorii pentru a dezvolta condițiile necesare pentru o economie bazată pe date care să fie în beneficiul tuturor uh, celor din societate, fie că vorbim de indivizi, sector privat sau sector public. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte! Dezbaterea a fost închisă, am primit o moțiune de rezoluție.